Good afternoon, everybody. I hope you had a decent lunch. Bună ziua tuturor! Sper că ați profitat de pauza de prânz. Eu una am profitat. Până acum n-au venit prea mulți membri, dar având în vedere că tocmai ce a intrat în sală unul dintre coraportori și s-a așezat, mă bucur să vă urez bun venit la această reuniune comună a comisiilor parlamentare AFCO și PETI. Din rațiuni juridice, mi s-a spus că trebuie să vă informez că această întrunire este transmisă pe web, în direct. Dacă nu sunteți de acord cu acest lucru, puteți pur și simplu să părăsiți sala. Bun, trecem la primul punct de pe ordinea de zi, adoptarea proiectului de ordine de zi. V-a fost trimis acesta de la ambele comisii parlamentare. Dacă nu există solicitări de modificare a acestora, se consideră drept adoptate. Se adoptă așadar. Este cea de-a doua întrunire a Comisiei Mixte AFCOPETI în ceea ce privește ancheta strategică a ombudsmanului în privința transparenței dezbaterilor legislative în grupurile de pregătire ale Consiliului UE. Proiectul de raport al raportorilor, domnul Leinen și doamna Tum, va fost uh, trimis tuturor în data de 13 septembrie. Procesul verbal pe care bănuiesc că l-ați văzut uh, poate fi uh, considerat drept adoptat dacă nu vă împotriviți. Bun, se adoptă. Trecem la punctul 4 Ancheta strategică a ombudsmanului în privința transparenței dezbaterilor legislative în grupurile de pregătire ale Consiliului Uniunii Europene. Coraportorii vor avea cuvântul 5 minute fiecare, însă doamna Tum tocmai ce a anunțat că va întârzia din cauza avionului său care va ateriza cu întârziere. Sperăm ca măcar la finele întrunirii să apară. Însă, oricum, atunci când va sosi, se va da imediat cuvântul. Dar haideți să mergem mai departe, pentru că timpul alocat este foarte restrâns. Domnule Leinen, coraportor din partea AFCO, sunteți invitat să luați cuvântul. 5 minute. Vă mulțumesc, doamnă copreședinte. Da, am avut un uh, dosar foarte important și anume cum să deschidem această cutie neagră a instituțiilor europene și anume Consiliul Uniunii. Ombudsmanul avea întru totul dreptate să arate cu degetul anumite deficiențe legate de lipsa de transparență a lucrărilor la Consiliu. Consiliul nu este o administrație, este un organism legislativ ca și Parlamentul European. A, ambii coraportori uh, au dorit să prezinte un raport politic și nu unul tehnic, pentru că chestiunea este una eminamente politică. Este vorba cu precădere de dezechilibrul în ceea ce privește transparența și accesibilitatea între, cele doi, între cei doi colegiuitori, Parlamentul European, pe de o parte, care asigură o transparență deplină și Consiliul, pe de altă parte, care, așa cum am spus, acționează mai degrabă ca o cutie neagră. Dorim să îi uh, rugăm pe colegii din cele două comisii, dar și pe ceilalți colegi, să vizeze strict domeniul de aplicare al raportului și să nu vină cu amendamente care să vizeze toate aspectele legate de transparența instituțiilor europene. Pentru că sunt mai multe rapoarte care în trecut au uh, vizat transparența în general și am avut și vom avea ocazia să mai discutăm chestiuni legate de transparență în general. Aspectele principale ale raportului sunt următoarele. Punerea în aplicare a recomandărilor ombudsmanului ar trebui să fie obligatorii, astfel încât procedura legislativă a Consiliului să devină transparentă. Deci recomandările ombudsmanului sunt minimumul necesar. Transparența procesului legislativ este indispensabilă pentru a spori încrederea cetățenilor, iar Parlamentul European este hotărât să consolideze această transparență și, deci, democrația europeană în general. Presa și alți, um, alte părți implicate au dreptul de a atrage la răspundere instituțiile europene și o un, act, un grad ridicat de transparență este practic o garanție pentru în fața speculațiilor, știrilor false și teoriilor conspirației. Credem că lipsa de transparență la nivelul Consiliului face ca cetățenii să mm, cetățenii și presa să nu poată monitoriza comportamentul guvernelor lor. De asemenea, pune obstacole în, ca, în calea controlului de către parlamentele naționale ale acțiunilor guvernelor naționale la Consiliul European și, într-adevăr, duce și la un dezechilibru între pozițiile și acțiunile Parlamentului și ale Consiliului Uniunii Europene. De asemenea, criticăm faptul că Consiliul, mult prea adesea, hotărăște fără să recurgă la vot uh, formal pe unele chestiuni uh, pe care, prin, pe care, s-ar put, care s-ar putea hotărâ prin majoritate calificată. Ori această lipsă de vot duce la imposibilitatea de a putea constata cine a fost împotrivă și cine pentru pe anumite chestiuni. Deci nu se poate ști uh, care a fost poziția fiecărui guvern în parte. Într-o democrație este normal să ai câteodată majoritate, câteodată minoritate. Iar acest lucru trebuie uh, apărat și trebuie să reiasă în mod transparent. Facem apel la Consiliu să meargă chiar mai departe de recomandările formulate de către ombudsman. Propunem ca cel puțin întrunirile de la Coreper să fie transmise în web streaming și deci să fie făcute accesibile public, marelui public. Așa cum, de altfel, sunt accesibile și întrunirea noastră de astăzi și toate celelalte întruniri ale comisiilor parlamentare. A sosit vremea ca Consiliul să nu mai uh, acționeze drept un forum diplomatic și să înceapă să se comporte ca o tribună democratică. La ora actuală, Raportul nu vorbește despre Europa, care este un organism de cooperare cu mare influență la nivelul Consiliului. Eurocop trebuie uh, oficializat și să devină și el transparent. Aștept cu mare nerăbdare observațiile dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Uh, iată o repetiție întru totul binevenită pentru noi toți a acestor puncte. Iana Tom încă nu a sosit, însă în momentul în care sosește îi se va da cuvântul. Eu mi-am uh, dus sarcina la bun uh, sfârșit, voi da cuvântul Danutei Hübner cu președinte. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În numele AFCO, permiteți-mi să vă informez că Înainte de vacanța de vară am avut două întruniri cu doamna ombudsman, una strict a AFCO și cealaltă mixtă cu comisia dumneavoastră. Concluziile anchetei sale au devenit disponibile și apoi s-a discutat și pe marginea uh, concluziilor acestei anchete, anchete strategice în privința transparenței dezbaterilor legislative la Consiliu. O concluzie clară este că trebuie să avem uh, o transparență echitabilă între instituțiile europene. Cred că ar trebui să discutăm despre Uh, diferențele notabile între abordările diferitelor instituții europene. Dar, într-adevăr, nu este vorba despre discuțiile politice, ci despre dezbaterile legislative, care ar trebui să fie însoțite de o serie de cerințe în ceea ce privește darea de seamă și transparența. Permiteți-mi să adaug câteva elemente și în privința deciziilor din iulie, ca urmare a discuțiilor avute atunci. S-a hotărât ca Consiliul să pună la dispoziție informații în privința comisiilor parlamentare europene în ceea ce privește modul în care are de gând să îmbunătățească regulamentul de procedură privind uh, transparența dezbaterilor. Din păcate, nu am uh, obținut încă acest lucru. Poate cineva de la Consiliul European va putea să vorbească în această privință astăzi. Bun, Iana încă nu a sosit, voi da cuvântul raportorilor din umbră. Pentru Comisia PETI, Peter Iar este invitat să ia cuvântul. Peter? Mulțumesc foarte mult și mulțumesc că în sfârșit am declanșat o procedură la modul cel mai serios în, și acest lucru se datorează și ombudsmanului nostru, pentru că în ce privește transparența, ă, doar dacă există transparență, se poate crea încrederea cetățeanului. Deci, într-adevăr, cetățenele și cetățenii din Uniunea Europeană trebuie să înțeleagă cum se derulează luarea deciziilor. Acest Parlament dorește să acționeze extrem de transparent cetățeanul poate să aibă o idee de votul fiecărui membru al uh, Parlamentului, dar Consiliul a acționat ca într-o manieră black box. Deci, deci a existat acum un compromis între Parlament și Consiliu, dar în uh, Germania, cel puțin, cetățenii au impresia că Germania nici măcar nu participă la luarea deciziilor de la Bruxelles. Și asta este regretabil pentru că uh, trebuie să putem avea o argumentație logică după ce s-a luat o decizie, atunci când cetățenii au văzut cum a votat un stat membru, când a votat pentru, când împotrivă și dacă a votat împotrivă, de ce. Asta, bineînțeles, că îi preocupă pe oameni și noi, ca deputați, uneori chiar noi nu știm cum a votat statul german în anumite chestiuni, deși poate că avem sursele noastre personale. Iar uh, procedura de a categorisi de la bun început anumite documente ca fiind strict secrete, iarăși nu mi se pare că este una binevenită pentru mine important este ca în procesul de legiferare statele membre să um, acționeze transparent, să se știe cum a votat fiecare stat și de ce a votat așa. Deci, uh, acesta este acum demersul pe care l-am declanșat. Mulțumesc! Faces, but is... Mulțumesc! Virginie de la Rozier este în sală din partea socialiștilor Comisia PETI. Voi vorbi și în numele lui Jude Girton Darling, care este raportor din umbră pentru noi la PETI, cât și în uh, numele meu personal, în calitate de coordonatoare. Jude Girton Darling vă transmite câteva recomandări în limba engleză, care subliniază uh, faptul că acest raport este unul excelent care acoperă toate elementele cheie ale raportului ombudsmanului, și prin care se, stabil, se reiese foarte clar poziția Parlamentului European de sprijinire a recomandărilor ombudsmanului. Se sprijină, se subliniază pericolele pe care le-ar prezenta inacțiunea în această privință. a, doamna Curtin Darling a văzut uh, cu proprii săi ochi în propria sa um, circumscripție electorală aceste pericole și constituie că um, acesta, de fapt, lipsa de transparență a dus, este unul din motivele principale care au dus la Brexit. În uh, Parlament și, uh, în general, în Europa, cu siguranță sunt uh, unii care și-ar dori ca Europa să eșueze și aceasta nu ar face decât să le dea apă la moară dacă s-ar continua la fel. Trebuie ca Consiliul să fie cât mai deschis și cât mai transparent cu putință. Doamna Curtin Darling mulțumește uh, raportorilor pentru acest uh, raport pe care îl sprijină întru totul. Voi continua în franceză. Sunt întru totul în asentimentul lui Jude. Le mulțumesc celor doi colegi pentru această mm, dosar absolut excelent, la fel de bun ca raportul propriu-zis al mm, ombudsmanului. Această anchetă, anchetă demonstrează faptul că mm, lipsa de transparență este totală, ba chiar mai mult de atât, este vorba despre o proastă administrare. Iar raportorii au scos în evidență acest lucru, faptul că lipsa de transparență uh, contravine principiilor de deschidere și valorilor europene. Sunt într totul de acord cu Jude Curtle Darling, și anume că multe state membre uh, transmit, uh, dau vina pe Uniunea Europeană pentru niște probleme care le aparțin lor, la urma urmei. Ori lucrurile trebuie să se schimbe fără îndoială. Încă o dată le mulțumesc raportorilor pentru acest uh, raport întru totul excelent. Pe baza constatărilor și recomandărilor acestuia, cu siguranță vom reuși să ajungem la un grad sporit de transparență al instituțiilor europene. Vă mulțumesc. A sosit doamna Iana Tom. O să-i dau cuvântul uh, timp de cinci minute. Nu trebuie neapărat să vorbiți 5 minute în total, puteți vorbi și mai puțin. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă rog să mă scuzați, mi-a întârziat avionul. Să știți că mi-am lăsat până și valiza la aeroport, n-am habar cum o voi recupera, dar eu măcar am sosit și mă voi folosi de toate cele 5 minute. Îi mulțumesc domnului Ion Leinen pentru foarte buna cooperare dintre noi doi coraportori. Nu neapărat așa stau lucrurile de obicei, din păcate. Țin să le mulțumesc, să mulțumesc ambelor secretariate de la PETI și AFCO pentru tot uh, sprijinul acordat. Voi fi și eu succintă. Semnalul principal este că această chestiune ridicată de ombudsman este una foarte importantă rolul instituțiilor s-a tot schimbat de-a lungul uh, anilor, uh, suntem colegiuitori, Parlamentul și noi, și ar trebui să avem niște atitudini uh, asemănătoare în privința transparenței. Trebuie ca um, rezumatul discuțiilor să fie disponibil pentru toată lumea, cred că aici toată lumea este de acord în această privință. Însă, la, chiar dacă la Parlament se face acest lucru, la Consiliu nu, nici măcar pentru întrunirile Coreper. Hotărârile ar trebui să se ia cât mai aproape de cetățean. Deci, trebuie ca aceste discuții să fie deschise și transparente, lucruri esențiale pentru uh, darea de seamă. Iar atunci când uh, publicul nu este de acord cu rezultatul, uh, poate fi ușor, cu arătat, uh, ușor de arătat cu degetul Parlamentul, pentru că hotărârile sunt foarte vizibile, hotărârile Parlamentului. Însă, de multe ori lumea nu știe că de fapt rezultatul vine ca urmare a unei uh, lupte strânse între Consiliu și Parlament și asta dă apă la moara celor care consideră că tot ce e rău de la Bruxelles vine. Ori acest lucru este problematic atât pentru Parlament, cât și pentru presă, cât și pentru uh, parlamentele naționale care sunt înștiințate foarte târziu în privința poziției guvernelor lor aici, la Bruxelles. Ar trebui ca Consiliul să urmeze recomandările combudsmanului. Noi, Parlamentul, dorim uh, sprijinirea transparenței și a proceselor democratice. Vă mulțumesc, doamnă Tum. Uh, Morten Messerschmidt de la ECR a sosit? Nu, nu e nimeni de la ECR. ALDE? Maite Pagazau? Mulțumesc, doamnelor președinte. Mai sunt puține de spus, în afară de faptul că Mulțumim uh, uh, doamnei mediatoare europene pentru tot ceea ce a făcut uh, și sprijinim toate concluziile sale, punct cu punct. Atât ceea ce a spus domnul Leinen, cât și doamna Tu. Um, au rezumat foarte bine lucrurile. Propunerea de rezoluție este excelentă. Aceasta este calea de urmat cu siguranță. Uh, trebuie să observăm că la Consiliu există o cultură oarecum perversă care ajunge practic din statele membre, acționând atât de opac într-un mod care nu are nimic de a face cu cultura pe care dorim noi să o construim în acest Parlament. Deci, Um, se dă ușor vina pe Bruxelles atunci când statele membre sunt cele care uh, influențează cel mai mult politicile europene. Nu se pot ascunde în spatele Bruxellesului. Iar uh, dacă au uh, un câștig de obținut, spun că este datorită lor că s-a făcut așa ceva. Deci, Cu siguranță trebuie să facem toate eforturile ca să nu mai continue să se ascundă. Aceasta este o excelentă ocazie să discutăm uh, despre concluziile doamnei ombudsman în legătură cu uh, problemele de transparență și, așa cum a spus și domnul Leinen, trebuie să ne concentrăm pe aspecte specifice din rezoluție Oricum, ea este excelentă uh, și dorim să-l felicităm pentru această rezoluție. Eu voi depune câteva amendamente uh, pentru a aduce elemente de referință în legătură cu negocierile privind registrul de transparență. Avem destule probleme pentru a avansa în legătură cu acesta. Vom colabora, deci, mulțumesc foarte mult și mulțumesc și doamnei ombudsman pentru uh, tot ceea ce a făcut. Mulțumesc, Maite. De la GUE, Barbara Spilerin nu pare să fie prezentă. Dau cuvântul verzilor. Doamna Cuneva nu este. Nici dânsa are cuvântul doamna Aucăn de la Vers. Mulțumesc. Doresc să mulțumesc foarte mult lui Iolainen pentru acest raport scurt și clar. Trebuie să ne concentrăm pe problema principală a deficitului democratic în Europa. Guvernele se confruntă în continuare ca și cum Consiliul ar fi o instituție interguvernamentală a diplomației, a secretului, fără control democratic, fără influență democratică. E foarte comod oarecum să aibă um, această posibilitate de a se ascunde și a da vina pe să țapi uh, spășitor ca Parlamentul sau Bruselul. Consiliul trebuie să, începe, să încerce să, să învețe cât de repede să se poarte ca o adevărată instituție europeană, cu transparență, cu participare. Eh, mă bucur că la punctul 11 din raport spuneți foarte clar despre ce e vorba și subliniați faptul că atâta timp cât parlamentele naționale nu pot să urmărească ce se întâmplă și nu eh, să știe doar cum votează propriul guvern, ci și celelalte guverne, eh, nu vor putea legifera eficient. Eu am fost uh, în Parlamentul țării mele mulți ani și uh, Parlamentul a anunțat, noi am hotărât cu tare și cu tare lucru, fără să spună cine ce a spus. Este, ar fi un scandal. Consiliul face exact același lucru și Uh, nu va fi un obicei ușor de schimbat, uh, pentru că există de mult, dar acești oameni nu mai trebuie să se poarte ca diplomați, ci uh, ca persoane care au responsabilitate legislativă. Este important să atragem guvernele propriilor noastre state membre și presele din țările membre de partea noastră. Mm, pentru că dacă nu pot să urmărească ușor ce se întâmplă, cu siguranță le va fi mult mai greu să înțeleagă ce se întâmplă. Dacă am avea transparență uh, și munca presei ar fi mai simplă. Uh, e clar, doamna ombudsman cere această transparență, precum și noi în raport. Mulțumesc încă o dată și sper că vom reuși să facem guvernele să înțeleagă care este miza, pentru că miza este mm, însăși viitorul Uniunii Europene și legitimitatea Uniunii Europene și a Consiliului. Mulțumesc! Mulțumesc! Um, de la Vers la ASCO, uh, Max Anderson. Foarte pe scurt, raportul este bun, am putea, fi, am putea critica și mai mult Consiliul, dar raportul este foarte bun. Yeah, he's very often like this, but, uh... Deseori, uh, Max este foarte succint, spune doamna președintă. Trecem la FDD. Fabio Castaldo nu e prezent, nu înlocuiește nimeni, dar Eleonora Evi este și dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu și eu uh, cuvântul uh, pentru a fi de acord cu colegii mei. Este un raport important. Subiectul este unul fundamental și grație rolului mediatoare europene uh, și a, grație eforturilor uh, pe care le face pentru a monitoriza bună administrare, sau mai bine zis proastă administrare a instituțiilor europene, deci dacă nu ar fi mediatoarea europeană, nu am avea un aliat pentru a denunța ce se întâmplă în fața ochilor noștri de prea multă vreme. Am avut ocazia să discut acest subiect și în cadrul raportului anual privind activitatea mediatoare europene pentru care sunt raportoare și nu pot decât să fiu de acord uh, și să primesc foarte pozitiv raportul pe care îl discutăm pentru că um, pune în lumina reflectoarelor o problemă care a fost tăcută prea multă vreme și o problemă nerezolvată de prea multă vreme. Deci avem o atitudine foarte critică la adresa Consiliului Uniunii Europene care continuă să încalce drepturile democratice ale cetățenilor, tocmai din cauza foarte proaste transparențe în procesele sale de decizie. Sunt de acord cu criticile formulate de colegii mei. Este de necrezut că nu se înregistrează pozițiile statelor membre în timpul dezbaterilor dosarelor legislative și, bineînțeles, acest lucru um, are consecințe negative asupra democrației și, asupra, um, și în ceea ce privește accesul cetățenilor la documente. Deci nu se înregistrează aceste documente. Registrul public al documentelor este um, în continuare, prezintă în continuare lacune majore și deci nu poate fi folosit util de cetățeni. Uh, și documente legislative sunt sistematic secrete și astfel se încalcă uh, și deciziile Curții de Justiție a Uniunii Europene. Um, regulamentul privind aceste documente nu a fost uh, revizuit, ar trebui să fie revizuit cât de rapid Uh, deci, sprijin în continuare acest raport. Voi depune amendamente pentru a uh, cere uh, și mai fermă o transparență completă. repet, e nevoie de o transparență completă și un acces nerestricționat al cetățenilor la documente documentele legate de procedura legislativă și mai ales în legătură cu trilogurile. Iată, um, aceasta este direcția în care vom continua să colaborăm. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Hanemans de la ENL nu, nu dorește să ia cuvântul. Speram că avem până la urmă pe cineva de altă părere, nu? Bun. Are cuvântul Jerome Lavilie. Am înțeles că ați cerut cuvântul. Da, doamnă președinte. Aș dori să fac doar o precizare. Mm, ca de obicei, uh, dar nu doar pentru că este un obicei, aș dori să-i fericit pe cei doi raportori. Dacă măsurile pe care le propun se vor pune în aplicare, se va schimba modul în care este văzută funcționarea Uniunii Europene, funcționarea instituțiilor Uniunii Europene. Eu voi depune un singur amendament care va cere să se meargă mai departe la articolul 16a în care se cere să se registreze sistematic uh, identitatea guvernelor statelor membre. Eu consider că ar fi util să se spună identitatea guvernelor și a reprezentanților lor, pentru că în anumite țări unii spun uh, nu e responsabilitatea noastră pentru că nu am votat formal și în rare, rarele cazuri în care se votează, unii spun, da, dar eu am fost absent la acea reuniune, chiar secretar de stat pentru afaceri europene și vorbesc despre cazuri cunoscute din țara mea, uh, spun că după ce nu mai ajung să fie secretar de stat, uh, ajung în campanii electorale și în legătură cu anumite subiecte care au de competența lor când erau la guvernare, având în vedere că nu există documente pentru a arăta cum s-au comportat, orice demagog poate să spună ce dorește câteva luni sau câteva sau câțiva ani mai târziu. Doresc să atrag atenția asupra faptului că de fiecare dată când noi suntem prezenți într-o sală la Parlamentul European, prezența noastră și activitatea noastră este publică Uh, și când suntem absenți, uh, rezultatul votului este public. Um, și peste 50 sau 15 ani o să se știe cum am votat eu, dacă am fost prezent sau că am lipsit. Deci îmi asum responsabilitatea. Chiar dacă fiecare suntem liberi să votăm cum dorim, există un principiu al responsabilității față de modul în care am votat și acesta trebuie să se aplice și în cazul membrilor guvernelor, membrilor guvernelor statelor membre. Și dincolo de o propunere de text privind transparența, cred că avem nevoie de un text pentru a lupta împotriva ipocriziei. Mulțumesc! Mulțumesc și ultimul pe lista mea este Elmar Brock, raportor din umbră de la PPE. Doriți să luați cuvântul? Frau Präsidentin, Doamna președintă, în ce privește ipocrizia, am și eu de spus ceva. Pentru că, într-adevăr, e vorba de ipocrizie care constituie o problemă atunci când uh, statele membre votează ceva în Consiliu care acasă ar putea fi interpretat ca fiind uh, o acțiune nu foarte populară, nu recunosc cum au votat. Este până la urmă o problemă structurală în ce privește modul în care îi informăm pe cetățeni. Pentru că în felul acesta se pot naște și ceea ce numim acum fake news, informațiile uh, intenționat lansate false. Deci, eu sunt de acord cu acest raport uh, și cu uh, modul în care doamna ombudsman ne informează, cu cât va exista mai multă transparență, cu atât mai bine. Dar uh, poate cum construim această transparență este important să ne gândim. Pentru că noi ne-am dori nu doar ca la nivelul Consiliului toate deciziile să fie publice, trebuie să ne uităm și în propria ocradă. Toate hotărârile luate în conferința președinților sunt oare publice? Modul în care argumentează este cunoscut? Nu. Atunci și noi suntem ipocriți trebuie să avem o abordare logică, să vedem dacă nu cumva până la urmă demersul nostru va avea și un efect de bumerang asupra uh, modului în care lucrăm în comisiile noastre. La prima întâlnire a reprezentanților uh, guvernelor de la Roma s-a luat o decizie Consiliul de Ministri va trebui să aibă niște întruniri publice. Așa s-a decis. Și de altfel, conform uh, Constituției, nu există decât un Consiliu de Ministri. Parlamentele au, pe de altă parte, un sistem bicameral noi în Germania avem și Consiliul de Ministri și avem și Bundestagul. Ehm, Consiliul Ministrilor de Externe nu poate acționa întotdeauna transparent. Înțelegem rațiunea. Deci ehm, ne referim la activitatea Consiliului de Ministri ca activitate legislativă. Acolo este important ca într-o adunare parlamentară acest ministru Consiliul de Ministri să ia decizii publice. Fiecare guvern trebuie să explice și să argumenteze de ce a votat într-un anume fel. Asta, asta este punctul de plecare. După aceea trebuie să vedem cum trebuie să se integreze celelalte etape. Eu sunt de părere că lucrurile vor putea să funcționeze doar atunci când consiliile de specialitate ministeriale nu vor mai avea uh, competențe legislative. Pentru că acolo se iau decizii despre care nimeni nu știe cum s-a decis. Uh, aceste consilii ministeriale ar trebui să devină comisii de lucru ale Consiliului de Ministri. Atunci uh, va exista un fel de structură de tip parlamentar și atunci vom putea ști cine trebuie să aibă o activitate publică și cine nu. Deci atunci când se iau decizii de acest tip, am putea să uh, avem o asemenea piesă transparentă în construcție legiferării și aș putea să o susțin. Deci să vedem cum uh, gândim această construcție structurală pentru ca transparența să aibă și efectul scontat. Și pornind de la deciziile care se iau în acea decizie constituțională să putem lucra la Bruxelles. Până unde mergem în ce privește nevoia de transparență de sus în jos, putem să mai decidem. Dar, pe de altă parte, atunci când noi nu acționăm transparent, nu putem cere acest lucru Consiliului. Prima noastră sarcină nu este să uh, implicăm parlamentele naționale în acest proiect. Trebuie să fie clar că fiecare țară funcționează în baza unor proprii reguli și au de asemenea o reglementare proprie în ce privește modificarea, monitorizarea deciziilor care se iau. Există din acest punct de vedere diferențe foarte mari între state. Iar noi poate că va trebui să creăm premizele pentru ca parlamentele statelor membre să poată pe viitor să controleze mai bine propriile lor guverne. Parlamentele naționale nu trebuie să controleze activitatea Consiliului European Asta este sarcina noastră, nu a parlamentelor naționale, dar parlamentele naționale pot monitoriza activitatea propriilor guverne. Mulțumesc foarte mult, Cecilia. Opportunity as a member at this moment. Profit de ocazie pentru a lua cuvântul în calitate de membră um, acum, pentru că mi se pare inacceptabil atunci când uh, Uh, văd că uh, doresc să spun că, având în vedere că Consiliul este, este reprezentat, doresc să transmit următorul mesaj. Până acum, președinția austriacă a Consiliului nu uh, s-a ținut de angajamentul pe care și l-a luat la reuniunea comună com, AFCOPETI de pe 11 iulie între orele 11.50 și 12.30, unde ministrul austriac, în numele Consiliului, s-a angajat să informeze Parlamentul European în legătură cu progresele făcute, în legătură cu reflexia de la Consiliu, în legătură cu modul în care pot fi îmbunătățite regulile și procedurile în ceea ce privește transparența în procesul legislativ. Iată, suntem la sfârșitul lui septembrie și această instituție nu ne-a comunicat nimic. Acest lucru este inacceptabil. Și am spus acest lucru nu în calitate de președinte, ci în calitate de membră. Dar nota este președinta. Și doresc să mă citez pe domnul Leinen, care a spus Consiliului nu mai uh, acționați ca un grup de diplomați. Începeți să acționați ca o instituție democratică. Am încheiat citatul. Acesta este mesajul pe care vi-l transmit. Ai. Mulțumesc foarte mult, Cecilia. Cred că trebuie să ne oprim aici. Nu știu dacă uh, raportorii mai doresc să spună ceva acum, dar foarte pe scurt. Cine dorește mai întâi? Iana sau eu? Da. Mulțumesc, dragi colegi, pentru contribuții. Au fost foarte utile. Pentru mine, mai ales, a fost utilă intervenția domnului Brock, care a încercat deja să facă aceste lucruri cu ani în urmă și, din câte am înțeles, această instituție nu a reacționat în niciun fel, deci poate de data aceasta va trebui să abordăm lucrurile altfel sau din alt unghi pentru a ne atingem obiectivul. Da, este foarte trist că Consiliul nu a răspuns la scrisoarea pe care a trimis-o doamna ombudsman uh, și acum în continuare își păstrează tăcerea. Am discutat cu mai multe persoane la Consiliu și tocmai asta mi s-a spus. Nu e transparență uh, atunci când facem diplomație. Pentru diplomație nu e nevoie de transparență. A fost un semnal foarte ciudat. Mulțumesc. Eu. Colegă Jerome Avril. Colegul uh, Rom uh, a spus că transparența în Consiliu uh, va permite o nouă percepție constituțională a Uniunii Europene și anume va, se va înțelege că acest Consiliu este până la urmă un organ care legiferează și nu un fel de organism interparlamentar deci, eh, în felul acesta nu va mai fi percepută Uniunea Europeană ca o putere distantă, străină, eh, ci eh, că noi suntem parte a acestui organism. Deci această transparență va putea pe viitor să aibă un, infect, un efect important. Elmar Brock nu cred că are dreptate, pentru că până la urmă coreperul uh, reflectă ceea ce la noi sunt uh, comisiile și Consiliul ceea ce este plenul. Deci, uh, nu cred că până la urmă Coreperul va trebui să aibă niște ședințe publice nu ne eh, dorim eh, până la urmă să facem publice întâlnirile unor eh, diplomați, unor ambasadori. Deci, atunci când se întâlnește coreperul, este un fel de activitate paralelă sau similară cu comisiile noastre. În articolul 14 spunem că Consiliul trebuie să se autoînțeleagă ca un fel de cameră legislativă. Da, cu asta sunt de acord iar uh, în ce privește cele 16 sau mai multe consilii, asta nu era gândit inițial, așa s-au dezvoltat lucrurile și poate că sunt o cauză a unei uh, lipse de claritate. Mulțumesc tuturor celor care au contribuit. Thank you. That's the end of the meeting. All I have... Mulțumesc. Uh, ajungem la finalul acestei întâlniri vom avea pe 21 noiembrie în uh, ședința reunită votul. Deci 3 uh, octombrie, data limită de depunere a amendamentelor. Da? După aceea nu se mai poate. Vă mulțumesc foarte mult. Iar membrii Comisiei AFCO trebuie să se deplaseze acum spre altă încăpere unde